Comisiei Comerțul cu țările Euromed și am să dau cuvântul domnului comisar de Gucht. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European, vecinătatea de sud a Europei trece prin provocări neobișnuite începând din 2011 încoace și în acest context comerțul și investițiile ar trebui să, joacă un, să joace un rol deosebit în vederea stabilității, stabilității pentru relațiile din această regiune. La ora actuală ne centrăm pe trei obiective comerciale. În primul rând, e vorba de adâncirea relațiilor comerciale cu unii dintre partenerii din regiune pe baza unei abordări diferențiate. Consiliul a adoptat în decembrie 2011 directiva de negociere pentru un acord de liber schimb uh, cu Egiptul, Iordania, Marocul și Tunisia. Principalul obiectiv al acestor acorduri a fost acela de a avea o integrare progresivă a economiilor acestor parteneri pe piața unică europeană. Acorduri care vor fi globale și vor acoperi toate domeniile de interes comun, cum ar fi, de exemplu, facilitarea comerțului, măsuri sanitare și fitosanitare, achiziții publice și politica concurențială. Se va include și protecția investi investițiilor și liberalizarea bunurilor, serviciilor și înființarea de companii. Negocierile s-au încheiat cu Marocul în 2013, în luna martie, mai precis, și a, uh, avem negocieri în curs cu celelalte țări. Ele sunt deja înaintate cu Iordania și cu Tunisia. Probabil că în curând ele vor fi încheiate. Principala prioritate pentru aceste țări, pentru alte țări precum uh, Libanul sau Algeria, este accesul la OMC și uh, măsurile de însoțire sunt continue din partea noastră. Trebuie să găsim, de asemenea, relații uh, mai bune cu Libia la momentul potrivit. Al doilea obiectiv este acela de integrare sud-sud și anume în zona sud a Mediteranei, nivelul de integrare este mai scăzut decât în restul lumii și de aceea o integrare mai mare pe piața mediteraneană ar fi mult mai atractivă pentru investitori. Vom susține eforturile pentru a întări acordul cu Egiptul, Iordania, Marocul și Tunisia și pentru alte țări din regiune în ceea ce privește comerțul, achizițiile publice și investițiile. Includem și uh, asigurarea de expertiză și asistență din partea noastră. Regula de origine trebuie implementată cât mai rapid cu putință și aceasta ținând cont și de punctele de vedere divergente ale partenerilor care participă la această negociere. Al treilea element e vorba de parteneriatul euroregional care va întări relațiile noastre în regiune din uh, septembrie. Este vorba de o ședință, un eveniment important uh, care are loc la fiecare patru ani. Domnule președinte, Comisia face multe eforturi pentru ca relațiile comerciale cu partenerii noștri din Sud să fie cât mai bune și pentru a menține stabilitatea și pacea în regiune. Contăm în aceste eforturi pe ajutorul Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Și acum Trecem la intervențiile din partea oratorilor. Doamna Gabriel, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră în legătură cu starea actuală și perspectivele comerțului cu țările Euromed. Cred că astăzi bilanțul ar fi uh, următorul și tocmai ați spus-o. Comerțul între Uniunea Europeană și țările malului sudic al Mediteranei oferă în continuare perspective promițătoare, însă drumul e lung. Uh, Uh, până când parteneriatele nu vor mai avea o geometrie variabilă. Aș sublinia aici trei elemente. În primul rând, e necesar să continuăm uh, drumul spre acordurile de liber schimb și mai ales prin eliminarea barierelor non-tarifare și uh, tehnice. Aceasta trebuie făcut în parteneriat și cu implicare de plină cu țările partenere. Uh, Astfel, cum, după cum tocmai ați amintit, parteneriatul cu sudul Mediteranei trebuie să se bazeze pe o dinamică de integrare regională puternică. Ori astăzi, schimburile între țările sudului Mediteranei rămân de un nivel foarte slab. În al doilea rând, pentru a consolida schimburile comerciale cu țările partenere de la Marea Mediterană, e neapărat nevoie să rămânem pragmatici și să lucrăm direct cu și pentru cei care fac schimburile. Aș avea câteva exemple. Politica noastră de vize trebuie pusă în slujba politicii economice, de să facilităm procedurile pentru eliberarea de vize pentru întreprinzători. După cum am făcut cu acordul de parteneriat și mobilitate semnat cu Marocul în iunie 2013. Apoi să încurajăm uh, uh, introducerea într-o rețea a firmelor de pe marurile mediterane cu înființarea unor camere de comerț bilaterale care pot organiza formuri sau formări, forma, uh, programe de formare comună. Apoi, consolidarea relațiilor comerciale și acordurile de liber schimb nu sunt un scop în sine. Comerțul nu este unica cheie a dezvoltării, dar rămâne un instrument care poate permite acestor țări să intre pe deplin într-o economie mondială deschisă. Deci trebuie să veghem ca dezvoltarea uh, firmelor și schimburilor să favorizeze și consolidarea statelor și structurilor administrative, pentru că nu putem pierde din vedere instabilitatea politică și socială în regiune. Deci, da, comerțul în slujba păcii și a stabilității. Mulțumim, doamnă Gabriel. Acum urmează doamna Arena. Euh, Mulțumesc, domnule de gucht În prezentarea dumneavoastră nu ați vorbit despre parteneriatul între Europa și Israel, iar mie mi se pare important să reamintim unele dintre principiile acestui schimb comercial cu Israel și îndeosebi principiul fapt, ocupării ilegale a teritoriului, teritoriului Cis, din Cisjordania și uh, vorbim despre instrumente comerciale care permit două lucruri. În primul rând, firește, să încurajăm statele membre care au luat deja încă de pe acum o serie de măsuri referitoare la aceste uh, produse care vin din teritoriile ocupate și anume să putem garanta etichetarea acestor produse, bine, de bunăvoie, cum se întâmplă de pildă în Regatul Unit, acolo se întâmplă acest lucru, dar se întâmplă și în Belgia. Ne dorim însă ca în Europa să putem putem aplica măsuri care să aibă caracter obligatoriu în ceea ce privește etichetarea produselor care provin din teritorii uh, ocupate și care să fie produse ilegale. Acest lucru ar permite producătorilor să facă toate opțiunile necesare și să poată în egală măsură să schimbe deprinderile și să exercite o presiune economică asupra situației nedrepte cu care se confruntă astăzi această zonă. Dumneavoastră ați vorbit de Maroc, de Tunisia și cred că față de aceste țări este important să reamintim o serie de principii, primul dintre acestea fiind acela că vorbim de țări aflate în tranziție spre o democrație, mă refer la Tunisia și de aceea societatea civilă trebuie să aibă niște garanții prin acest liber schimb. De asemenea, trebuie să se poate include și niște clauze sociale, dar și de mediu, care au și ele caracter obligatoriu referitoare la aceste acorduri comerciale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arena. Dacă aveți o întrebare, aveți cumva o întrebare pentru domnul Morvai, doamna Arena, cumva? Acceptați, pardon, acceptați o întrebare, mă de la doamna Morvai? Bitte, Frau Kollegin Morvai. Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni képviselőt. Da, mulțumesc. Am o întrebare pentru colega noastră. Sunteți de acord că în urmă cu jumătate de oră vorbeam aici despre Rusia și Parlamentul spunea că Rusia a comis practic o agresiune împotriva unei alte țări și din acest motiv ar fi trebuit să aplicăm sancțiuni împotriva Rusiei. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu ceea ce s-a spus în această dezbatere anterioară. E important să ținem cont de acest lucru și să exprimăm acest punct de vedere aici, la plenară și nu uh, la baruri unde se vorbește țipând. Sunteți de acord? Mulțumesc, doamna Arena, vă rog să răspundeți. Micro. Demand qu'il puisse y avoir la traçabilité des produits. Da, dacă vom avea trasabilitatea produselor, atunci uh, putem face alegeri din punct de vedere al produselor consumate. Dacă nu avem trasabilitate, atunci nu putem ști de unde provin aceste produse și nu pledez aici pentru boicotul tuturor produselor, indiferent uh, că vin dintr-o parte sau din alta, ci să știm dacă aceste produse sunt, sunt produse în condiții uh, bune sau nu, respectiv pe teritoriile ocupate. Mulțumesc, doamna Arena, și acum Doamna Marias. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Țările din bazinul mediteranean ar trebui să aibă relații cu Uniunea Europeană pe principiul interesului reciproc. Recunoașterea unei zone economice de liber schimb cu principalul obiectiv de a nu crea și mai multe probleme acelor țări care oricum se confruntă cu probleme economice și financiare, de exemplu țările din Sud, țări care sunt deja atinse de măsurile de austeritate care sunt impuse prin memorandum. Spun asta pentru Grecia și pentru Italia în același timp. Am văzut că agricultura Greciei și altor țări din Sud au, fost, um, au avut mult de suferit de pe urma embargoului rus și uh, aceste țări nu ar trebui să aibă o politică a la car și asta o spun și pentru Turcia, care pe de o parte uh, invadează Cipru, ocupă o parte a acestei insule, nu recunoaște independența acestui stat și pe de altă parte permite ca produsele, permitem ca produsele din Turcia să circule în Europeană fără niciun fel de obstacol. Oratorul este întrerupt de președinte, mulțumesc. Și acum Următorul vorbitor, doamna Șache, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, comerțul e o parte, interesa, o parte importantă a politicii noastre externe, eh, cu mare importanță politică, după cum s-a văzut cu acordul de asociere UE-Ucraina. În vara trecută, un semnal de alarmă a fost tras la adresa celor care mai aveau încă nevoie de așa ceva. Eh, s-a văzut că astăzi e nevoie de o Europa puternică avem multe de câștigat în, extinzând acordurile existente în zona Euromed. La câțiva ani după ce oamenii curajoși au, -au, au ieșit în stradă pentru democrație, mulți dintre ei fiind tineri, în sudul Mediteranei, încă nu s-au realizat destule schimbări pozitive. Din nefericire, în țările din Africa de Nord și Orient, Orientul Mijlociu înregistrăm situații de instabilitate și totuși trebuie să continuăm cu o agendă comercială ambițioasă. Asta trebuie să uh, însemne că noțiunea de mai mult pentru mai mult să nu se limiteze la vorbe goale. Uh, mai mult acces la piață pentru mai multă democrație și drepturile omului. Trebuie să ne bazăm pe condiționalitățile existente, inclusiv uh, în acordul cu Israelul, și să vedem comerțul ca un mod de a avea mai multă luptă anticorupție și o distribuție mai egală, mai echitabilă a averii, mai ales în combinație cu educație. Educația ar trebui utilizată pentru a combate șomajul masiv în rândurile tinerilor. Ă, de asemenea, astfel ar putea ajuta la preîntâmpinarea radicalizării, deși nu ar fi unica soluție, dar putem totuși ă, ă, ajuta și la diminuarea fluxurilor migratorii. Nu e vorba doar de exporturi, de inovare. Trebuie să ne uităm și la noi înșine cu impactul negativ pe care îl avem cu uh, subvențiile la agricultură pentru oportunitățile agricultorilor în regiunea Euromed. Uniunea Europeană trebuie de asemenea să joace un rol activ în coordonare pentru a evita suprapunerea unor activități la fața locului și să susțină integrarea regională, ceea ce ar ajuta mult la creșterea economică în regiunea Euromed. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șache. Urmează pentru un minut domnul Iaric. Domnule comisar, domnule președinte, ceea ce dumneavoastră numiți vecinătatea cu țările din sudul Mediteranei dintre care o, o parte din acestea încearcă să ajungă pe calea dreptății și libertății, cred că toate acestea necesită un nou tip de cooperare. Cooperare, nu concurență. Și de aceea este cazul să ne modificăm abordarea față de aceste țări care nu trebuie să reprezinte noi zone de expansiune economică și nici un fel de o gradă industrială în care exploatăm noi o forță de lucru uh, ieftină și nici o zonă tampon în fața fluxurilor migratorii. Din potrivă, suverenitatea lor economică și alimentară trebuie să fie respectate și e nevoie de un plan de investiții din care să facă parte plan, investiții sociale și de asemenea credite la costuri reduse pentru întreprinderea de dezvoltare. Aceste planuri trebuie să fie create și puse la punct. Politicile de cooperare trebuie să fie însoțite de progrese semnificative pentru respectarea drepturilor omului și democrației și nu de o serie de condiționări ale ajutorilor în funcție de criteriile impuse de femei. În egală măsură, acordul de cooperare cu statul Israel ar trebui și el să fie suspendat ca urmare a masacrului din Gaza. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iaric. Urmează acum doamna Buchner, timp de un minut și jumătate. Herr Präsident, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Situația în domeniul drepturilor omului în Egipt se degradează pe zi ce trece. Bineînțeles că ar trebui să lucrăm împreună cu guvernul de la fața locului, să menținem legătura cu aceasta, să facem presiuni pentru ca această situație să se îmbunătățească. Și cu toate acestea, urmarea negocierilor în ceea ce privește acest acord de liber schimb nu este doar o dezbatere de natură tehnică, Asta înseamnă, din partea noastră, că ignorăm pierderile de vieți omenești, că oferim o recunoștință internațională guvernului de acolo și uh, că nu respectăm drepturile celor care au de suferit. Este o adevărată ofensă față de aceștia. Așa că, domnule comisar, vreau să vă întreb dacă veți suspenda aceste negocieri atunci, până când se vor uh, se va îmbunătăți situația pentru drepturile omului în Egipt sau măcar până când uh, vom avea semnale în acest sens. Mulțumesc, domnule Buchner, și acum doamna Beghin. Domnule Comisar, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, reuniunea ministerială pentru Uniunea pentru Mediterană din 30 septembrie va fi ocazia oficială să reluăm discuțiile privitoare la diverse acorduri între Uniune și țările mediterane va fi și ocazia pentru ca, într-adevăr, să punem în valoare interesele tuturor europenilor. Domnule comisar, interpretarea e întreruptă. Președintele nu dispune de interpretare în limba germană. Ego? Thank you. I do not have a translation at all. Okay. Signor comisario, ho ben wait, wait, wait, wait, excuse me, excuse me, wait. Vă rog să așteptați, spune președintele, nu dispun de interpretare. Yeah. Uh, Bitte um ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte gern nochmal an. E o problemă tehnică, ia, spune președintele, vă rog, vă rog să continuați. Mulțumesc. Spuneam, domnule comisar, acordul semnat cu Marocul a însemnat că pe piața noastră au intrat produse agricole cu costuri mult mai joase decât cele din Italia, de exemplu. Asta a fost, uh, un, a fost făcut pentru ca unii, unele mari întreprinderi europene să exporte în Maroc, sacrificând pe mici agricultori. Uh, cer, Europe, cer Comisiei Europene să acționeze pentru Europa, nu doar pentru unele state și să ceară și partenerilor din Sud să aibă și ei standarde de, de drept european și de siguranță europeană pentru concurență mai echitabilă. Insist în legătură cu drepturile lucrătorilor și cu uh, eliminarea mun- muncii la negru, pentru că sunt condiții de muncă foarte diferite și nu favorizează concurența, nu favorizează IMM-urile noastre. IMM-urile noastre investesc din ce în ce mai mult pe celălalt mal al Mediteranei, de aceea trebuie să lucrăm pentru a avea un cadru normativ solid care să garanteze investiții sigure, să facilităm și obținerea de vize din motive de muncă și să coordonăm strategii europene pentru IMM-uri cu garanții, finanțare, cu uh, informații online uh, pe internet, să înființăm acele camere de comerț uh, bilaterale și o extindere a mandatului a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Și vă invit să nu uitați de importanța culturii Uh, turismului, uh, burselor de studiu, uh, programul Erasmus și Da Vinci, Euromed, aceste programe trebuie consolidate pentru că trebuie să ne gândim la economia viitorului. Avem mult de pierdut sau de câștigat în relațiile cu aceste țări, depinde de modul în care Europa va ști să-și joace cărțile. Mulțumesc! Mulțumim! Eh, doamnă Begin și eh, mă scuzați pentru că v-am întrerupt, am avut o problemă tehnică cu căștile. Acum domnul Alio are cuvântul. Cooperation între de l'Union Européenne et la o cooperare între UE și țările din zona Mediteranei, da, Eliminarea progresivă a frontierelor economice și umane după aceea, pentru asta nu. Investiții în țările din Sud pentru a avea o dezvoltare echilibrară, într-adevăr ne dorim. Și aceasta pentru a scade imigrația și pentru a inversa fluxul imigrației din spre nord spre sud și pentru a asigura viitorul nostru, pentru a-i susține pe fermieri, pe muncitori și industria noastră, cultura, civilizația noastră și pentru asta dezvoltarea Sudului este esențială. Însă nu cu orice preț cerem să ne asigurăm întâi propria noastră siguranță, stabilitatea politică, respectarea minorităților și lupta împotriva imigrației fără limită. Trebuie să ne asigurăm că fiecare euro cheltuit acolo va fi utilizat cu, pentru companii cu mână de lucru locală și a, aceasta va evita o finanțare indirectă a economiilor din China sau din Statele Unite. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum un minut și jumătate, domnul Fisa Saișela. Senor președinte, senor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Obiectivele politicii de vecinătate sunt să creăm stabilitate, prosperitate, democrație și un cadru care să favorizeze uh, rezolvarea pașnică a conflictelor. Uh, provocările politice și economice Uh, ale vecinilor noștri sunt însă enorme și angajamentul nostru pentru a ajuta tranziția în aceste țări spre societăți democratice trebuie să fie un angajament mai ferm ca uh, oricând. Uh, sigur, nu, ne, nu lipsesc motive. Uh, prețurile migratoare crește, amenințele la adresa securității noastre din cauza instabilității zonei, problemele energetice care ne obligă să ne uităm spre, Made- uh, spre uh, sud sau uh, o Uniune Mediterană cu țări stabile și în creștere. În acest proces de schimb, de schimbare, comerțul joacă un rol esențial și trebuie să ne reamintim de procesul de integrare comercială între țările de pe malul sudic al Mediteranei și a acestora cu Uniunea Europeană. În negocierile pentru aceste acorduri, Comisia trebuie să garanteze un nivel ambițios în zone cheie, cum sunt serviciile, investițiile și uh, contractele publice. În aceste momente în care mare parte a eforturilor și a resurselor de pe agenda externă a Comisiei se concentrează pe alte zone geografice, cred că integrarea uh, comercială cu Euromedu trebuie să fie una din prioritățile Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule Fisa Saisela, așa cum domnul Tarabella, trei minute. Domnule președinte, domnule comisar, parteneriatul euromediteranean între Uniunea Europeană și țările din sudul Mediterane a fost lansat în 1995 odată cu progresul de la Barcelona. E vorba de un parteneriat politic, social și economic, pornind de la principii de reciprocitate, solidaritate și dezvoltare, la care ținem foarte tare. Respectarea principiilor și a drepturilor fundamentale reprezintă un element esențial pentru acordul de asociere. Iar acest tip de acord arată o cooperare economică, comercială și financiară și, un lucru și mai important, o cooperare socială, culturală în materie de educație. Doresc să mă exprim aici în calitate de membru al Comisiei Comisie pentru Egalitatea de Șanse în acest Parlament pentru a vă reaminti că acest acord trebuie să fie ocazie de a îmbunătăți respectarea drepturilor femeii și îndeosebi accesul femeilor la educație și la locuri de muncă. Rolul pe care îl joacă cultura presei pentru a, pentru a schimba opiniile în ceea ce privește diferențele bărbați-femei și în egală măsură să asigure gestionarea întreprinderilor de către femei, să îmbunătățească accesul femeilor la instrumentele de finanțare și dezvoltare profesională și, în egală măsură, salut curajul femeilor care au fost în prima linie a mișcărilor societății civile în favoarea democrației și drepturilor omului în țările arabe. Din păcate, consecințele acestor mișcări arată o marginalizare a femeilor în general și revedem și într-o creștere a violenței împotriva femeilor. După cum ați constatat sau înregistrat, încheiat și mai sunt progrese de făcut, însă sper că dumneavoastră veți fi de acord. Ele au un rol important de, de jucat și este un rol pe care îl avem în calitate de parteneri. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule Tarabella. Acceptați o întrebare din partea domnului Ferron? Întreabă președintele. Domnule, Ferron, domnule Tarabella, domnule Tarabella, prin susținerea Revoluției Arabe, nu credeți cumva că rolul și dominarea femeilor a fost pusă în pericol, din păcate, tocmai în țările despre care dumneavoastră vorbiți. Nu știu dacă ați auzit ce am spus, domnule Ferron. Eu am vorbit de rolul cheie al femeilor într-o luptă pentru mai multă democrație și mai multe drepturi, dar uh, din păcate exact asta spuneam uh, și am spus-o foarte clar și explicit că ne putem declara dezamăgiți de consecințele acestei mișcări. Deci femeile nu trebuie să fie marginalizate astăzi. Astăzi ni se par mai marginalizate decât înainte în anumite țări și de aici vine și rolul nostru, după părerea mea, la nivel european, să luăm măsuri pentru a ține cont de aceste situații, astfel încât femeile să aibă un rol mai important de jucat în economiile țărilor lor. Mulțumesc, domnule Tarabella, și acum am ajuns la procedura Catch the Eye. Are cuvântul doamna Suvica. Kad već govorimo o pravima žena, mislim da su u takozvanom arapskom proljeću žene... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vorbesc despre drepturile femeii și cred că în cadrul primăverii arabe femeile au avut un rol important de jucat, însă din păcate după aceea această mișcare și-a pierdut sensul. Și cred că avem nevoie de o vecinătate pașnică și trebuie să-i ajutăm pe cei care se află acum în tranziție. Cred că trebuie ca economia să fie în slujba politicii și de aceea este important să întărim cooperarea cu aceste țări. Procesul de la Barcelona este, de fapt, la baza acestor relații. Unul dintre domeniile de cooperare care mi se pare esențial este cel al mediului. Cred că este în interesul nostru al tuturor să avem grijă de Marea Mediterană și să o protejăm. Fiecare țară în parte și guvernele pot face foarte mult, dar cooperarea regională este la fel de importantă și așteptăm să avem rezultatele întâlnirii de pe 30 septembrie, să vedem cât vom putea face la nivelul autorităților locale regionale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Suica, și acum domnul Negrescu.

Acum domnul coleg Iacovici. radovao sam se kada je pokrenuta inicijativa unija za. mulțumesc domnule președinte e interesantă această inițiativă în favoarea Euromed. Eu am avut ocazia să reprezint uh, Europa în aceste relații și am, am avut multe de învățat în legătură cu necesitățile prietenilor noștri din sudul Mediteranei. Susțin acest acord și negocierile, însă de asemenea e important să ne apărăm și propriile noastre interese și să apărăm uh, da, a, valorile fundamentale ale Uniunii Europene uh, se pune, de exemplu, chestiunea uleiului de măsline, dacă e să vorbim despre alt aspect, trebuie să ne gândim la competitivitatea uh, produselor noastre la nivel global. Eu știu că importăm ulei de măsline din sudul Mediteranei, care apoi este amestecat cu ulei de origine europeană și e comercializat uh, ca fiind ulei provenit din Europa. E doar un exemplu între altele, dar cred că e important să cunoaștem și țara de origine a fiecărui produs. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum urmează domnul Vigas. Micro. Micro. Cu microfonul, vă rog să porniți microfonul. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt pentru o diversificare a relațiilor comerciale ale UE. Ceea ce ne dorim noi, însă, este să nu se aplice doar criteriile de natură economică pentru aceste relații. atunci când e vorba de drepturi, de eliminarea tarifelor, toate acestea vor crea dificultăți pentru economia noastră. Ceea ce cerem noi este să avem și criterii sociale, respectarea suveranității, respectarea drepturilor omului, o logică a complementarității care să ofere avantaje reciproce tuturor țărilor afectate. Este de asemenea important să vorbim despre Israel, pentru că acesta este exemplul cel mai clar în care Uniunea Europeană a mers mai departe, nu doar în ceea ce privește etichetarea, ci și pentru că există multe mijloace de a evita această etichetare și credem de aceea că un embargo eficient este singura soluție pentru a rezolva această problemă. Președintele îl întrerupe pe domnul Vigas. Colegii Foyt. Domnul Hoyt. Wir haben viel über Grundrechte in Europa und Grundwerte gehört und ich frage mich, warum. Äh, Mulțumesc. S-a vorbit uh, mult aici de valori fundamentale europene și mă întreb de ce nu ne vorbește Comisia despre ce se întâmplă în țările de la Mediterană, mai ales Israelul. Uh, ONU spune că din, în 2014 au murit 500 uh, uh, de uh, copii în fâșia Gaza, s-au bombardat școli acolo de către Israel, deci s-a, s-a încălcat flagrant dreptul internațional, Convenția din Geneva privitoare la protecția civililor în, vreme de război. Acordul cu Israel trebuie suspendat, așadar, sau măcar am trebuit să dezbatem această chestiune. Eh, mă întreb dacă nu cumva trebuie ca să impunem sancțiuni izraelienilor ca să-i eh, determinăm să-i aducă în fața justiției eh, pe vinovați, poate chiar la Haga. Mulțumesc că am încheiat procedura uh, intervențiilor spontane și acum are în încheiere cuvântul din nou domnul comisar de Hucht. Mulțumesc, domnule președinte, Mulțumesc foarte mult și colegilor. Am să încerc să răspund întrebărilor pe care mi le-ați adresat. Câteva dintre ele chiar în mod repetat. Au existat mai multe întrebări referitoare la Egipt. Și anume dacă ar trebui să negociem acest acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător, ținând cont de uh, problema drepturilor omului acolo. Consiliul și Comisia au inițiat um, aceste negocieri în 2011 uh, și totul depinde de uh, procesul care abia a început. Deci aceasta a fost o decizie comună între UE și Egipt și Comisia va informa Parlamentul la timp. A fost uh, foarte dificil de altfel să suspendăm ceva ce nici n-a început încă. În ceea ce privește uh, orice alt acord uh, posibil, Comisia a comandat un studiu de impact în care să se analizeze consecințele și impactul social, economic al unui astfel de acord. Există un capitol special referitor la drepturile omului. Și la întâlnirea din uh, septembrie, voi avea și o întâlnire cu ministrul egiptean pe această temă. Referitor la acordul cu Marocul, am început negocierile în martie 2013. Negocierile au înaintat foarte bine, am avut patru întâlniri de negociere până acum și ambele părți au un obiectiv comun și anume acela de a încheia acest acord cât mai repede cu putință. Bineînțeles, va trebui să ținem cont de interesele reciproce ale ambelor părți. Marocul a hotărât să facă un studiu comparativ pentru negocierile realizate în diverse domenii și a fost de acord cu societatea civilă și cu mediul de afaceri pentru a ține cont de rezultatele acestui studiu, la următoarea rundă a negocierilor. Și Consiliul um, a hotărât să amâne această rundă de negocieri, însă ea nu a fost suspendată. În toată această perioadă ne vom asigura de continuitatea procesului de negociere. Conferința ministerială pentru Mediterană din uh, septembrie va fi o nouă oportunitate pentru a discuta cu ministrul comerțului din Maroc și sperăm să încheiem acordul până la anul. Aceste negocieri cu Marocul sunt foarte importante din punct de vedere politic pentru că vor stabili un precedent pentru alți parteneri din regiune, cum ar fi Tunisia, Iordania sau Egiptul. Referitor la Israel, Uniunea Europeană are o poziție foarte clară în ceea ce privește așezările uh, inegale și toate produsele care sunt de origine din această zonă nu beneficiază de tarife preferențiale pentru a intra pe piața europeană. Mai mult decât atât, Există practica anumitor state membre pentru a clarifica etichetarea acestor produse, astfel încât consumatorul să fie cu adevărat informat pentru a ști dacă produsul este originar din Israel sau din așezările ocupate. Comisia revizuiește legislația existentă în ceea ce privește etichetarea obligatorie, în special pentru produsele agricole și dorește să ofere un ghid mai general pentru statele membre pentru implementarea legislației existente asupra etichetării voluntare. La nivel mai general s-au făcut multe comentarii uh, în ceea ce privește mai mult pentru mai mult. Și pot să vă spun că în toate aceste acorduri de liber schimb și în mandatul de negociere pe care îl avem pentru aceste acorduri, se includ angajamente reciproce importante din punct de vedere al drepturilor omului. De altfel, Uniunea Europeană promovează aceste acorduri tocmai pentru a susține o agendă puternică în domeniul drepturilor omului. Aceasta se face în mod individual pentru a impune acest principiu al mai mult pentru mai mult. Domnule președinte, dragi colegi, vorbim despre acest principiu mai mult pentru mai mult, asta înseamnă mai multe ajutoare, mai multe investiții, dacă se face mai mult din punct de vedere al reformei politice. Însă există și un al doilea aspect al acestui principiu și anume că noi suntem dispuși să deschidem piețele noastre către acești parteneri și pot să vă asigur că nu este deloc uh, ușor de făcut acest lucru prin acorduri. Statele membre nu dau dovadă de prea mare flexibilitate. Pe de altă parte, cred că ar trebui să avem o abordare diferită în ceea ce privește vizele, pentru că și aceasta este o chestiune unde există cereri foarte clare. Pe de altă parte, ar trebui și ca și acești parteneri să-și deschidă în mod progresiv piețele, deci și ei trebuie să-și asume responsabilitățile și noi împreună trebuie să o facem și asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitățile cred că ar trebui să dăm dovadă de mai mare flexibilitate decât la ora actuală față de aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Se încheie aici dezbaterea. Doamna Morvai, v-am dat deja cuvântul. V-am trimis deja un răspuns uh, înscris față de comentariile dumneavoastră.